doamnei Sipel. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Tocmai în aceste săptămâni și luni este important să arătăm că Uniunea Europeană este mai mult decât o piață. Este o uniune a valorilor și tocmai în aceste uh, perioade sumbre, Uniunea Europeană trebuie să-și dovedească unitatea în toate domeniile politice. Uniunea Europeană se bazează pe principiul democrației, libertății și principiului statului de drept. În uh, contextul acesta al principiului statului de drept, nu putem să uităm de prezumția de nevinovăție și de asemenea de garantarea procedurilor echitabile cărora uh, le sunt uh, supuși acuzații. Pe lângă directiva privind drept, dreptul la interpretare și traducere, această directivă precum de, privind dreptul la informare este încă un pas înainte care ne ajută să garantăm proceduri echitabile în întreaga Uniune Europeană prin stabilirea unor standarde comune în materie penală, încrederea cetățenilor europeni în sistemele juridice ale statelor membre va fi întărită. Și de asemenea, recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești este din nou solicitate. O persoană poate să se bucure de drepturile sale procedurale doar dacă le cunoaște. În cazul unor uh, proceduri echitabile, este important ca acuzatul să știe care îi sunt acuzele aduse. Dacă autoritățile neagă acest drept, atunci, bineînțeles, că periclitează evoluția muncii uh, justiției. Noua directivă, în momentul de față, se concentrează asupra cetățenilor europeni și asupra drepturilor de care aceștia se bucură. Ea prevede ca uh, procurorii și polițiștii să le prezinte persoanelor arestate într-o manieră cât se poate de, în, în scris, bineînțeles, dar într-o manieră cât se poate de simplistă, care le sunt uh, acuzele aduse. Acest lucru este esențial uh, Uh, pentru ca acuzatul să poată într-adevăr să se bucure de toate drepturile pe care uh, sistemul juridic îi uh, le pune la dispoziție. În trecut am reușit într-adevăr să să promovăm o serie de, de drepturi și să le integrăm în actele noastre legislative. Domnule președinte, am șase minute la dispoziție. Și dați-mi voie să vă spun că mulți uh, acuzați nu știu cât timp vor fi uh, păstrați în arestare preventive. Tocmai de aceea cetățenii aceștia trebuie să fie informați cât mai curând cu putință și să aibă acces la materialul provatoriu. Acuzatul nu trebuie să devină un obiect al procedurii penale, ci trebuie să ia parte într-o manieră activă la această procedură. Statele membre trebuie acum să transpună într-o cât mai curând cu putință această directivă. În încheiere, dați-mi voie să mulțumesc serviciilor uh, Parlamentului și Comisiei și dați-mi de asemenea voie să le mulțumesc cu multă căldură raportorilor din umbră care au dat dovadă de foarte multă hotărâre și de asemenea de foarte multă flexibilitate. Este important ca acum Consiliul și Comisia să ia toate măsurile care uh, trebuie să fie luate odată cu adoptarea acestei directive trebuie să facă lucrul acesta împreună cu toate celelalte instituții europene, asta pentru a garanta un spațiu al justiției uh, la nivel european. Mrs. Reding, have the floor. Doamna Reding, aveți cuvântul. I would first like to... Domnule președinte, aș dori în primul rând să mulțumesc doamnei raportor pentru munca foarte bună pe care a făcut-o și să mulțumesc pentru cât de eficient au fost uh, încheiate negocierile pe marginea acestui dosar, astfel încât am putut să ajungem la un acord în urma unei uh, prime lecturi. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Albrecht, raportor, raportorul de la Comisia Juri, și aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. În general, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru că ați contribuit să păstrăm ambiția uh, dorită de comisie în propunerea făcută, un lucru foarte important pentru cetățenii noștri. Această notă informativă privind drepturile și lista cu drepturile reale și momentul în care acesta intră în vigoare. Salut de asemenea faptul că au fost adăugate drepturi suplimentare pe această listă în mod special dreptul de a păstra tăcerea. Lucru care arată că este foarte bine că Parlamentul este implicat în procesul de codecizie, pentru că Parlamentul păstrează întotdeauna drepturile indivizilor. Dreptul de informare în procedurile penale știți foarte bine că face parte din foaia de parcurs pentru um, procedurile penale și punerea în aplicare acestei foi de parcurs reprezintă una din principalele mele priorități. Această notă informativă um, referitoare la drepturi este al doilea pas de fapt, pentru că dreptul la interpretare și la traducere a fost deja adoptat. Vedem că progresăm foarte repede din acest punct de vedere, un lucru care este foarte bun de altfel pentru o Europa a cetățenilor și a drepturilor. Uneori mi se pune această întrebare în, un, în unele state membre. De ce faceți acest lucru? Nu este vorba de drepturi obișnuite de care se bucură toată lumea. E bine, din nefericire, încă în unele state membre, o persoană poate fi adusă în fața instanței fără a ști că are dreptul de a se bucura de asistența unui avocat sau de a-i se pune la dispoziție interpretare. Am auzit de cazuri în care oameni au fost aduși în fața, tribunal, în fața unui tribunal neștiind uh, de ce sunt acuzați. Așadar, mulțumită acestor, acestei măsuri, persoanele învinuite vor primi această notă informativă într-un, într-o limbă și într-un limbaj pe care îl vor înțelege și vor înțelege uh, de ce, de ce sunt acuzați. Acest lucru este foarte important într-o Europa în care milioane de cetățeni se bucură de libertatea de mișcare și merg în alte state pentru a studia sau pentru a se bucura pur și simplu de timpul liber. Toți acești oameni ar trebui să știe că dacă uh, fac uh, obiectul unei proceduri penale, uh, drepturile lor sunt protejate și Parlamentul European a asigurat acest lucru. În plus, această măsură va fi foarte importantă pentru a consolida încrederea reciprocă între sistemele juridice din Uniunea Europeană, încredere reciprocă care este, neces- este necesară pentru a consolida cooperarea ju- uh, judici- uh, juridică. Așadar, împreună cu instrumentul de uh, recunoaștere reciprocă, creăm un o situație de respectarea drepturilor cetățenilor europeni și mulțumesc Parlamentului European pentru acest lucru. Președinta. Mulțumesc, doamna vicepreședinte. Are cuvântul acum, în numele Comisiei Jurii, un minut și jumătate, domnul Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor din Comisia Jurii, în primul rând aș dori să mulțumesc uh, raportoare de la Comisia Libă, Cred că am colaborat foarte bine aici în cadrul Parlamentului European și Comisia Juri a avut uh, posibilitatea să-și uh, afirme opiniile proprii și mulțumesc tuturor uh, colegilor din Comisia Libă. Doresc să o felicit și pe doamna comisar Reding pentru acest nou pas în unificarea procedurilor penale. Credem cu toții că este un pas foarte important pentru atingerea acestor standarde comune. Este un pas important pentru cetățeni, pentru că doar cetățenii care își cunosc drepturile și le pot exercita. Așadar, aștept cu nerăbdare să văd ce fel de drepturi uh, pe viitor ne vom putea exercita în calitate de cetățeni europeni europeni și mă gândesc încă de pe acum la viitor. Um, îmi doresc ca cât mai repede să, ne, să extindem aceste uh, drepturi, de exemplu accesul la, un, uh, asistență, la asistență juridică. Cred că acest lucru este foarte important și cer din nou, fac un apel statelor membre uh, să renunțe la opunerea pe care o manifestă față de unele prevederi uh, din această directivă. Acest lucru este foarte important și Parlamentul își dorește acest lucru. În el turno de oradores care intervin în nume... Trecem acum la oratorii care intervin în numele grupurilor parlamentare, în, nume, în numele PPE, două minute, doamna Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte

Vreau să vă spun încă o dată că interpreții îmi um, spuneau că ați vorbit mult prea repede. Încă o dată am, v-am transmis un semnal colegilor care intervin. Aveți acest semnal pe ecranul dumneavoastră ca să puteți vorbi ceva mai rar pentru a se putea face interpretare toate limbile. Deci încă o dată vă rog că citiți un text, deci trebuie să moderați ritmul și în al doilea rând că în momentul în care vedeți că vi se aprinde un semnal în fața ochilor, gândiți-vă că vă atrag atenția și vă semnalez că nu se poate face interpretare în ritmul în care vorbiți dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna Antonescu, pentru înțelegere. Și acum, în numele socialiștilor, un minut și jumătate, doamna Monica Flasikova Benova. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și, de asemenea, Carta Drepturilor Omului declară drepturile fundamentale, dreptul la asistență juridică, dreptul la traducere și interpretare. Propunerea actuală pune accentul pe îmbunătățirea drepturilor persoanelor suspectate sau învinuite, în special în ceea ce privește informarea acestor persoane. Deci se acoperă și situațiile în care cineva este reținut pe baza unui mandat european de arestare. Asemenea, standarde minime la nivel european ar trebui să ușureze implementarea uh, cooperării reciproce între tribunale și între statele membre. Sunt de acord cu poziția Comisiei Jurii, care spune că am adoptat doar o abordare fragmentată în faia de parcurs. Propunerea Comisiei conține jumătate din Carta Drepturilor și exclude altele, alte drepturi se include asistența juridică, comunicarea cu familia, un apărător din oficiu, uh, drepturile persoanei suspectate sau învinuite dacă acesta este o persoană vulnerabilă. Trebuie să se includă însă și aceste drepturi și altele. Sper că aceste propuneri vor fi uh, luate în considerare în raportul dumneavoastră. Mulțumim. Monica, în numele liberalilor, două minute, doamna Sara Latford. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să o felicit și pe doamna Sipel în calitatea ei de raportor pentru că am ajuns în această situație. O sprijin întotdeauna și pe doamna comisar Reding. Este foarte clar faptul că o persoană arestată se află într-o situație vulnerabilă și trebuie să cunoască drepturile de care se bucură. Însă, informațiile puse la dispoziția persoanelor nu sunt foarte bune. Oamenii nu înțeleg întotdeauna ce drept, de ce drepturi se bucură și situația este îngreunată de momentul în care nu vorbesc o limbă străină. Știm foarte bine că există probleme în momentul în care se dorește contestarea unei măsuri de arest. Avem nevoie de, de măsuri uh, europene pentru ca drepturile din Convenția Europeană a Drepturilor Fundamentale să, să fie puse în, aplic, în aplicare. Informarea trebuie să se facă cât mai uh, repede în momentul în care o persoană uh, află că este suspectată. Uh, Nimeni nu, nu trebuie să petreacă ore în arestul poliției fără să știe ce se întâmplă cu ei, fără să poată contacta un avocat. Am insistat pe bună dreptate pentru ca un, o persoană înviduită să aibă acces asupra uh, tuturor uh, materialului uh, probator pentru a își uh, crea cât mai bine apărarea. Ca și doamna Redin, consider că amintirea dreptului la păstrate cere este foarte important. În uh, propria mea uh, țară, Regatul uh, Unit, sper că sper că Regatul Unit va, va, va participa și la aplicarea acestei măsuri. Desigur, suntem uh, puțin uh, în spate în, în, în acest domeniu al respectării drepturilor uh, persoanelor. Sper că am făcut un pas mare uh, înainte pentru ca uh, măsurile de acum să devină de domeniul trecutului. Mulțumesc în numele conservatorilor și reformiștilor. Un minut, domnul Wojciechowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm o directivă foarte importantă și cred că un proces uh, în instanță impune respectarea dreptului la apărare uh, mai ales atunci când e nevoie de informații totale despre situația în care se află persoana arestată sau suspectată. Persoana arestată uneori nu poate beneficia de posibilitatea să se apere și este cu atât mai greu când este arestată în afara țării de reședință. Iată de ce trebuie să fim foarte atenți la aceste situații cu excepția soluțiilor propuse de directivă, aș vrea să-mi exprim îngrijorarea față de punerea în aplicare. Mă gândesc dacă va fi pusă în aplicare așa cum trebuie sau nu, mai ales că sistemele uh, de justiție se confruntă cu unele probleme și nu știm dacă în practică se va întâmpla așa cum trebuie. Deci trebuie să avem în vedere și posibilitățile de apel și trebuie, cum spuneam, să fie avute în vedere. Mulțumesc foarte mult! În numele Europei Libertății și Democrației, un minut, domnul Gerard Batten. Această directivă include dreptul la informare pentru persoanele care se confruntă cu un mandat de arestare și uh, în cazul unui mandat de arestare Uh, existe și acea uh, notă de informare în legătură cu drepturile. Tribunalul nu poate să își bazeze decizia de extradare pe uh, probele existente. Mai rău, unii sunt extradați înainte de a fi puși sub acuzare, ci pentru a fi uh, anchetați. O persoană din Londra uh, se confruntă cu extradarea posibilă către Spania, nu pentru ceea ce a făcut, ci pentru uh, că este acuzat că ar putea să facă ceva în viitor. Pot să vă dau detalii în legătură cu acest caz dacă vă interesează. Faptul că îi se va da o foaie de hârtie cu niște drepturi acestei persoane nu uh, îi va ajuta foarte mult situația. Mulțumesc. Cu intervenția domnului Batten am terminat runda oratorilor care intervin în numele grupurilor parlamentare și trecem la colegii care intervin în nume individual. Are cuvântul acum două minute domnul, Rafa, domnul Rafaele Baldasare. Comisaria, colegi... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnul comisar, dragi colegi. În ciuda faptului că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să respecte dreptul cetățenilor de a avea un proces corect, procedurile naționale uh, penale sunt foarte diferite de la un stat la altul. Unele state membre spun că informarea trebuie să se facă doar oral, alte state pun la dispoziție informații, um, mai ales informații tehnice, doar în scris și doar la cererea învinuitului. Dacă este să ne gândim că în fiecare an mai au loc mai mult de 8 milioane de proceduri penale în Uniunea Europeană, putem să ne dăm seama de lacunele existente în acest sistem. Nu trebuie să uităm care sunt obiectivele acestei directive și eu m-aș referi aici la regula generală care vorbește despre obligația de a informa persoana învinuită despre drepturile sale înainte de a începe procedurile. Mai ales este vorba de dreptul de a se bucura de asistența unui, de ajutorul unui avocat și de dreptul de a se bucura de interpretare oficială dintr-o altă limbă faza următoare care ar trebui să fie și, și sunt de acord cu, aceste, cu, această, cu aceste cerere, dreptul de a fi informat în totalitate despre acuzații și dreptul de a, de a avea acces la documentele cazului. Acestea sunt cerințe esențiale pentru a putea analiza uh, cât de corect uh, este procedura pentru a te putea pregăti pentru apărare. Aș dori să o felicit pe doamna comisar, pe doamna raportor, pentru raportorii din umbră, pentru munca lor care au dus la adoptarea acestor măsuri care vor permite punerea în aplicare în mod uh, armonios în Uniunea Europeană acestor drepturi fundamentale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, tonul vocii dumneavoastră și viteza cu care ați vorbit uh, este visul fiecărui interpret. Vreau să vă felicit pentru că mă ocup de multilingvism la Parlament și vă asigur că sunteți un model pentru ca interpreții să vă poată urmări cu multă precizie. Era acum un minut și jumătate, doamna Blinkeviciute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să Uh, o felicit pe raportoare. Este realmente un pas înainte această directivă pentru a asigura standarde minime comune în Uniunea Europeană în ce privește dreptul la informare în procedurile penale nu este suficient să știi care sunt drepturile. Este important ca drepturile să fie respectate și să poată fi exercitate într-o situație concretă. Pentru încălcarea drepturilor procedurale poate să afecteze justiția acestor proceduri și poate să ducă la un proces greșit deci trebuie să se asigure un proces corect atât în țara de baștină cât și în Uniunea Europeană. Deci e important să se respecte drepturile procedurale, dreptul la interpretare și traducere, dreptul de a se consulta cu un avocat pentru a asigura proceduri, criminal, proceduri penale corecte statele membre trebuie să asigure persoanei suspectate sau învinuite informații suficiente despre natura și cauzele acuzației. Informațiile trebuie nu trebuie să fie limitate numai la informații despre consiliere și ajutor, ci și dreptul la, de a-și contacta uh, familia sau uh, consulul. Mulțumesc, două minute. Uh, Domnul Axel Voss. comisar În primul rând, aș dori să remarc următorul lucru. Rezultatul muncii doamnei Zipel, uh, a colaborării dumneei cu restul raportorilor din umbră, este un rezultat care trebuie salutat este vorba de acest drept de informare a cetățenilor care este stabilit acum în mod foarte clar. Mie mi s-a părut că propunerea comisiei a fost una foarte bună de la bun început. Drept urmare, doresc să o felicit pe doamna comisar Reding. Pentru mine a fost foarte important în uh, acest context ca drepturile uh, persoanelor suspectate, mai ales în ceea ce privește dreptul de a păstra tăcerea, să nu aibă consecințe negative, așa cum se întâmplă acum în unele state membre. Acest lucru este garantat în acest moment. Mă bucur acest lucru și în cadrul discuțiilor pe care le-am avut pentru a redacta acest raport a devenit foarte clar că în foarte multe state membre nu există niște prevederi Uh, legale în legătură cu informarea persoanelor despre drepturile pe care le au. Doar în 10 uh, state se puneau la dispoziția persoanelor uh, învinuite informații în formă scrisă despre aceste drepturi și doar în 3, în 3 state membre, de exemplu, nu exista posibilitatea de a accesa, de a vedea documentele din caz, din cazul respectiv. Dacă este să vedem ce se întâmpla în, în Franța, în prima perioadă a arestului nu puteai să, ai, uh, să comunici cu avocatul, deci este foarte clar că anumite lucruri uh, mai trebuie aliniate, pentru că doar așa um, stabilim încrederea în alte sisteme juridice și ne putem baza pe recunoașterea reciprocă. Fără să atingem un nivel adecvat de protecție, de protecție, atunci măsuri uh, și instrumente cum este mandatul european de arestare nu pot fi folosite în mod adecvat. Prin această directivă consider că am făcut un foarte mare pas și îi felicit pe toți cei care implicați. Vă mulțumesc. Por un minut și medio la señora Carmen Romero. Doamna Carmen Romero, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i adresez comis, doamnei comisar și comisiei felicitări pentru acest pachet de garanții procedurale. De multă vreme era nevoie de aceste era nevoie de aceste acte, dar uh, de când președința suedeză a pus la punct foaia de parcurs, uh, s-a putut lucra. O țară arată cât de civilizată este după cum își tratează suspecte. Este foarte importantă această propunere despre care discutăm acum și aș dori să-i mulțumesc doamnei Sipel pentru că a putut să introducă în această propunere de directivă elemente substanțiale pentru persoana suspectată, pentru Carta Drepturilor, să îi se spună de ce este acuzat să astfel să aibă dreptul să nu facă nicio declarație și să aibă dreptul să știe de ce este acuzat și, bineînțeles, și dreptul la asistență medicală și așa mai departe. Ce mă interesează acum însă este modul în care ia naștere acest drept pentru că de fapt s-a vorbit despre acest lucru în momentul în care am discutat despre dreptul la uh, traducere și interpretare și am discutat și aici anume când apare acest drept în momentul în care persoana bănuiește că este acuzată de ceva și este foarte important ca dreptul acesta să fie respectat și apariția dreptului să apară fix în momentul în care persoana știe că este suspectată. Mulțumesc foarte mult!

Dreptul de informare în procedurile penale pentru persoanele învinuite reprezintă un fundament din punctul de vedere al standardelor tuturor uh, națiunilor civilizate. Din acest uh, context, în acest context trebuie să înțelegem acest raport și trebuie să progresăm din acest punct de vedere în acest domeniu. Însă trebuie să ne gândim Uh, care sunt aspectele uh, cele mai importante. Trebuie să ne gândim și la cei care se află într-o, într-o situație dificilă și care nu au primit informațiile uh, necesare. Um, s-a S-a văzut că acest lucru se poate întâmpla în state în care te afli ca turist, ești un uh, oaspete într-un stat și nu te poți apăra datorită faptului că nu uh, cunoști limba, nu cunoști legislația uh, țării respective. Există un dezechilibru între protecția, între protejarea victimelor și um, făptașilor și lucrurile nu trebuie să se repete. Uh, Din punctul de vedere al dreptului de informare, trebuie să ne asigurăm că persoanele sunt cele care se află în centrul atenției noastre. Foarte multe, uh, foarte multe infracțiuni sunt făcute de grupări uh, organizate uh, și uneori și au mai multe drepturi decât victimele. Trebuie să punem accentul mai mult pe drepturile victimelor victima care au trecut prin situații groaznice și care nu pot să își, să își exercite drepturile în Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am terminat acum. Intrăm în acea parte a dezbaterilor, a intervențiilor uh, spontane. În primul rând are cuvântul pentru un minut doamna Elena Băsescu

în uh, Uniunea Europeană a, trebuie, a, ne spune că trebuie să ne asigurăm că persoana care este arestată sau acuzată într-un stat membru să nu sufere din cauza diferențelor de sistem juridic. Directiva aceasta întărește încrederea între statele membre și se asigură că de fiecare dată când o persoană este arestată vor avea același nivel de informare despre proceduri. Statele membre trebuie să se asigure că persoanele arestate primesc imediat informații despre drepturile pe care le au. Chiar dacă toate statele membre au semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, au loc în continuare încălcări ale drepturilor omului adoptarea acestei directive ne duce la întărirea încrederii reciproce și ne putem proteja în sistemele noastre, oricare ar fi ele, în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Pașca are acum cuvântul. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Ak sa občan... Uh... Mulțumesc pentru că mi a dat cuvântul. Dacă un cetățean dintr-un alt stat membru se regăsește într-o situație în care se aduc acuzații împotriva lui, atunci persoana respectivă se află de fapt într-o situație foarte disperată, pentru că de obicei nu știe cu ce se confruntă. Tocmai de aceea, această nouă directivă reprezintă un pas foarte uh, pozitiv uh, în sensul adoptării unor norme uh, comune. Uh, aceste, no- aceste norme minime vor face posibil ca autoritățile publice să evite orice uh, greșeală care ar putea duce la contestarea uh, legalității acțiunilor întreprinse. Noua directivă va contribui în mod sigur la îmbunătățirea uh, situației cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Melțar are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! De fapt, poate am putea presupune faptul că într-o uh, Uniune Europeană în care avem, pe de o parte, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și uh, CEDO, uh, situația funcționează minunat. Doar uh, am, am văzut că nu s-a putut ține cont însă cu uh, numărul mare de proceduri penale în Uniunea Europeană, acele 8 milioane de cazuri. Abia în momentul în care Comisia însă și-a dat seama de această problemă, situația a început să se, să se îmbunătățească. În unele state se oferă informații orale, în altele state uh, înscris, între, însă într-un limbaj uh, care nu poate fi înțeles nici de un vorbitor uh, Uh, care vorbește limba respectivă din naștere. Deci limbajul este foarte uh, important. Nu trebuie să ne gândim doar la uh, costurile legate de interpretare. Doar așa putem evita niște erori judiciare. Vă mulțumesc. Ultima intervenție este la de la... Ultima intervenție. Doamna Sinclair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți dintre cetățenii pe care îi reprezint uh, ar fi surprinși să afle despre lucrurile care se discută aici. Mulți dintre cetățenii britanici se întreabă din ce Uniune fac parte. Aici s-a menționat mandatul european de arestare, când uh, cetățenii britanici din fața tribunalelor britanice, nu pot să facă nimic împotriva relelor tratamente aplicate de alte state. Uh, atunci când sistemele juridice ale acestor state nu sunt la același nivel, când vom putea să ne protejăm uh, cetățenii? Am terminat procedura intervențiilor spontane și îi dăm cuvântul acum doamnei comisar, vicepreședinte Reding, pentru a răspunde la cele spuse aici. Aveți cuvântul. Thank you. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. E foarte rar ca în Parlamentul acesta toate grupurile politice, de la dreapta până la stânga spectrului și până în centru, să fie de acord uh, cu o măsură. Și se pare că așa este situația de această dată, așa încât sunt foarte bucuroasă că mâine ce s-a întâmplat la Comisia Libe, adică o majoritate copleșitoare, va sprijini această decizie. Cu cât este adoptată această decizie mai repede, cu atât va fi mai bine. Firește, transpunerea ei totală în toatele membre trebuie de asemenea să se facă foarte repede. Și va fi un mesaj foarte puternic, un mesaj că Europa își ia în serios sarcina de a proteja drepturile cetățenilor. Știu că majoritatea dintre cei care au vorbit astăzi aici vă ocupați de a treia măsură a drepturilor procedurale, adică dreptul la un avocat și dreptul de a comunica în timpul detenției. sunt încrezătoare că Parlamentul va sprijini Comisia în acest domeniu pentru că sunt state membre care chiar obiectează la prezența unui avocat și mă bazez pe ajutorul Parlamentului European pentru a ajunge la un echilibru corect uh, în această propunere, adică dreptul la apărare și nevoia uh, de a uh, efectua așa cum trebuie o anchetă penală. Sperăm că acest lucru se va evidenția într-un text care va fi mai bun cu ajutorul contribuției Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați sprijinit acest text. Vă mulțumesc că îl veți vota mâine. Vă mulțumesc că ne ajutați și în etapele următoare. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședintă. Unanimitatea la care v-ați referit este realmente cea mai bună manieră de a felicita Comisia pentru activitatea sa. Vom închide dezbaterea dând cuvântul raportoarei doamnei Sipol, care are două minute în principiu pentru a închide această dezbatere. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu am vorbit atât de rar la început ci mi am depășit pu- puțin timpul. Așadar, mă voi uh, restrânge la un singur aspect care este central. Așa cum a spus doamna Reding, discuția de astăzi a subliniat Uh, de, faptul, de fapt uh, decizia foarte clară luată în Libă și, și este vorba de următorul fapt. Consolidarea drepturilor cetățenilor reprezintă un lucru transfrontalier. Sper așadar că și în ceea ce privește următorul pas, uh, dreptul de acces la un avocat, și la detenție vom face progrese foarte bune și în cadrul negocierilor cu Consiliul vom ajunge să avem o directivă uh, bună. Îi doresc în acest punct de vedere, doamnei raportor Antonescu, toate cele bune și cred că se poate baza pe sprijinirea acestui Parlament. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Sipol, vă mulțumim pentru faptul că ați făcut economie de timp. Închidem această dezbatere. Se va mota mâine la miezul zilei. Și trecem acum la punctul următor din ordine.